adică Comisiei pentru Afaceri Juridice. Al patra comunicare. Comunic am primit din partea mm, grupurilor ALDE și de la Secretariatul, de Secretariatul Deputaților uh, Neînscriși mm, cereri de Uh, numiri în comisiile parlamentare. Lista va fi publicată și dacă nu se fac observații înainte de adoptarea procesului verbal de astăzi, lista este considerată adoptată. Ultima comunicare. Aș dori să vă informez că